Right, good morning everybody. I will... Bună ziua! Am să încep ca să nu rămânem în urmă. Speram să putem aștepta până vin și socialiștii, nu am reușit să prind pe niciunul, însă cred că asta nu trebuie să ne împiedice să continuăm cu treburile noastre. Am ajuns la punctul 7 de pe ordinea de zi, măsuri provizorii propuse pentru înghețarea și dezvăluirea activelor debitorilor în cazurile transfrontaliere. Este un aviz pentru Comisia Jurii, raportor pentru aviz este domnul Teodor Stolojan și discutăm despre amendamente, deci îi voi da cuvântul domnului Stolojan. Uh, mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am să fac o declarație foarte scurtă. Sunt patru amendamente propuse și eu am recomandat grupului meu politic să susținem toate cele patru amendamente. Însă, aseară am primit reacția raportoarei doamnei, a doamnei McCarthy și am înțeles că ea nu susține amendamentul 4. Presupun că nu susține amendamentul 4 din cauza conținutului său care se referă la nedivulgarea activelor, sumelor necesare acoperirii nevoilor vitale ale debitorului. Din păcate, doamna McCarthy nu este aici Am înțeles că doamna președinte încă mai susține acest amendament. Acesta este singurul amendament care a avut o reacție negativă din partea raportoarei. Sigur că e foarte greu să evaluezi ce înseamnă în fiecare stat aceste nevoi vitale, aceste costuri minime pentru nevoile vitale. Însă, Eu nu -ș... nu doresc neapărat să resping acest amendament. Mulțumesc. Right, thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Eu sunt persoana care a depus amendamentele <coughs> și cred că ar fi bine să vorbesc. Sau uh, vrei să iei tu cuvântul mai întâi, John? Dacă raportoarea o susține pe domnul Stolojan, ce să spun? Uh, trebuie să apreciem munca raportorului și grupul PP susține amendamentele, după cum a spus și raportorul, amendamentele propuse sau aflate în dezbatere. Voiam să-mi exprim susținerea pentru raportor și vă mulțumesc. Uh, anybody else coming in? Mai dorește cineva să intervină? The floor, then, as, uh, I think... Am să iau eu cuvântul atunci pentru că eu am fost cea care a depus amendamentele, deși nu sunt nici măcar raportor din umbră. Sursa amendamentelor mele, ca să explic celor care nu au fost aici în mandatul anterior, derivă din uh, ceea ce am uh, lucrat noi în domeniul detașării conturilor bancare. Și amendamentul 4, în mod ironic, se referă la necesitatea de a permite uh, debitorilor să-și acopere nevoile vitale înainte de a li se confisca sumele respective. Și culmea este că a fost un amendament al socialiștilor pe care eu l-am acceptat de la Pervanș Beres. Se pare că așa este legea în anumite țări, de exemplu în Franța. Deci cam asta este istoria acestei probleme. Eu accept ce a zis domnul Stolojan și anume că s-ar putea să fie dificil de estimat care sunt aceste sume exact. Însă intenția mea prin acest amendament a fost să spunem că nu este nevoie să se divulge în toate, toate sumele din conturile bancare, ci să se divulge activele care sunt cerute conform legislației uh, statelor membre, pentru că unele sume sunt scutite de înghețare. De exemplu, din 500 de euro înghețați, trebuie să se divulge suma necesară pentru nevoile vitale plus acei 500 de euro, ca să arate că debitorul poate plăti. Din consecvență, eu îmi voi menține susținerea pentru acest amendament, dar sigur că deputații sunt liberi să facă ce doresc la vot sau chiar să nu cerem un vot separat pentru această bucățică, dar voiam doar să explic raportorului de unde vine această idee din mandatul anterior. Cred că celelalte amendamente sunt destul de clare. Au menirea de a arăta că dacă avem o piață unică, evident, trebuie să existe uh, Uh, un acces la recuperarea transfrontalieră a datoriilor. Și o altă idee pe care am susținut-o cu tărie se referă la uh, detașarea conturilor bancare. Am uh, susținut în mandatul anterior că instituțiile bancare trebuie să taxeze numai costurile reale pentru investigarea acestei proceduri, să nu facă din această procedură o sursă de venit pentru că ar fi contraproductiv, mai ales pentru persoane fizice și pentru IMM-uri. Ole, dorești să intervii la raportul domnului Stolojan? Mă scuzați, doamnă președinte, unde suntem? Suntem la punctul 7. Tu ești raportorul din umbră de la ALDE, dar uh, eu am depus niște amendamente pe care le explicam acum. Dar poți să spui doar că ești de acord cu mine. Yes, actually I do. Așa și este. This is not unusual. Și nici nu e ceva neobișnuit. Bun, mai dorește cineva dintre nou sosiți să ia cuvântul? Nu? Domnule Stolojan, doriți să luați din nou cuvântul? Mulțumesc foarte mult! Nu. Bun. Deci acesta a fost punctul 7. Vom vota mai târziu acest aviz. Trecem acum la punctul 8. E vorba de modificarea regulamentului privind agențiile de rating de credit. Raportor este domnul Jean-Paul Gozes. Și acum examinăm proiectul de raport. Jean-Paul. Vă mulțumesc, doamna președintă. Văd că, în sfârșit, uh, colegii sosesc uh, uh, în număr mare pentru a asculta prezentarea mea despre acest raport. Atunci când am avut primul schimb de opinii, am spus că mi se părea important ca autoritatea europeană să poată să-și exerciteze puterea în acest domeniu încă din momentul creierii sale, deci la 1 ianuarie 2011. Din această cauză și în coerență cu textul comisiei, m-am limitat să fac foarte puține amendamente numai pentru a aduce precizări. și am încercat să nu mă abat de la subiectul principal uh, și anume obiectul acestui regulament revizuit. Există multe idei, uh, multe idei preconcepute, ca să spun așa, uh, judecăți gata făcute asupra agențiilor de rating, agențiilor de notare. Mulți au spus că au avut un rol nefast în timpul acestei crize economice și financiare dar eu cred că, de fapt, l-am transformat într-un țap ispășitor. Era foarte ușor să-l arăți cu degetul. Există și alți intervenenți pe piață, ca de exemplu uh, um, actorii instituționali, care, așa cum ne arată o analiză aprofundată, au avut și ei un rol în declanșarea și în uh, faptul că această criză durează de atât de mult timp. Așa cum a spus și Jean-Pierre uh, Julie, care în timpul președinției franceze ne-a făcut o impresie foarte bună. Deci, el spunea că ar trebui ca investitorii să facă o cură de dezintoxicare de dependența lor de agențiile de rating. Se consideră că aceste agenții și notele pe care le dau dețin o autoritate excesivă. Și tocmai de aceea Comisia a început să ia măsuri în acest domeniu, făcând regulamentul din anul 2009, regulament care acum trebuie revizuit, scopul fiind ca piețele financiare să nu mai depindă exclusiv de avizele și de notele agențiilor de rating. Ca să putem să vorbim destul de repede despre uh, modificarea acestui regulament, am sugerat și reuniunea coordonatorilor a acceptat acest lucru să facem un raport din proprie inițiativă asupra agențiilor de rating. Și cu această ocazie puteam să discutăm și despre uh, notele acordate datoriilor publice, despre alte agenții europene, despre supravegherea financiară în general. Deci, în această linie de idei am redactat eu acest raport. Sper de asemenea că el va aduce multe elemente interesante, astfel încât să ne aducem contribuția la completarea regulamentului cu privire la agențiile de rating. Cam atât aveam de spus. Domnul Lene uh, este autorul proiectului de aviz al Comisiei Jure asupra raportului nostru de inițiativă și am apreciat acest aviz și îi rog pe colegi să se concentreze asupra textului însă care vorbesc despre uh, supraveghere și reglementare și să nu se abată nici ei de la uh, subiectul principal. În plus, sugerez ca amendamentele să poată să fie depuse până pe 13 octombrie să discutăm în comisie pe 26 octombrie, apoi din nou pe 8 noiembrie, să votăm pe 9 noiembrie și apoi în uh, plen la sesiunea din decembrie. Nu cred că vor exista dificultăți uh, ca atunci când trebuie să organizez uh, un trialog și ne sperăm ca, ne dorim, mă scuzați, ca această agenție să fie eficientă și funcțională de la 1 ianuarie 2011. Nu trebuie să uităm faptul că supravegherea la nivel european a agențiilor de rating este prima competență a ESMA și ne dorim ca această autoritate să aibă cu adevărat substanța care i-a fost atribuită și, și poate să-și exerciteze toate atribuțiunile. Vă mulțumesc! Doamna președintă, Domnul uh, Gianni Pitela, vă mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc și colegului Jean-Paul Gozes pentru această prezentare. Cred că textul dumnealui este excelent și vom putea să lucrăm în mod deschis și constructiv. Așa cum am făcut-o și pe trecut, eu cred că este o piatră de încercare pentru Parlament, căci aici avem acea anumită legislație sectorială despre agențiile de rating. Parlamentul va face posibile niște reforme foarte importante ale sectorului financiar și va fi și o modalitate de a demonstra dacă există cu adevărat voința politică pentru a da cu adevărat un rol central noilor autorități uh, abia născute sau nu. Și să vedem apoi dacă pachetul de supraveghere financiară va putea să fie încurunat de succes și apoi să putem să-l apărăm și pe plan național sau nu. Pentru că a existat acest braț de fier, la, am, noi, Parlamentul, am fost cei care am avut câștig de cauză, dar până la urmă ceea ce contează este meritul acestei legislații sectoriale și punerea sa în aplicare. Acum, dacă e să vorbesc clar despre agențiile de rating, ar trebui să știți că anumite guverne lucrează în spatele ușilor închise pentru a modifica regulamentul 1600. Pentru că acordă mai ales atenție acelor uh, uh, agenții de rating care provin din țări terțe, nu cele care sunt stabilite în Uniunea Europeană. Dacă se va face această modificare a prevederilor regulamentului 1600, va fi o suminare a textului apărat cu toată forța de Parlament. Acum, câteva observații mai detaliate. În ce privește articolul 8. Faptul că uh, pentru a uh, um, îmbunătăți concurența uh, ar trebui publicate date în ce privește deficitele structurale și sunt de acord cu acest articol numărul 8. În ce privește articolul 36, eu aș vrea să propun anumite modificări raportorului. Apoi, dreptul de a atribui comisiei puterea de sancționare mai degrabă decât agenției ESMA mi se pare puțin uh, plauzibil, căci pentru a avea o, mai, o supraveghere de o mai bună eficacitate, ar trebui ca toată puterea de sancționare uh, în exclusivitate să aparțină ESMA și nu Comisiei Europene. Ar fi de-a dreptul incredibil dacă nu am fi de acord cu ce a spus chiar și Consiliul Consiliul a spus, ESMA trebuie să aibă ultimul cuvânt de spus și puterea de a sancționa și noi acum venim și spunem, nu, nu ESMA, ci Comisia trebuie să aibă această putere. Deci nu mi se pare că această prevedere este uh, uh, fezabilă. Apoi, când spuneți că trebuie să existe aceste criterii pentru um, uh, uh, stabilirea unei note și apoi pentru uh, sancționare. Deci, dacă este să ne gândim chiar și la criteriul juridic, pe care susțin mai multe curente de gândire, noi cred că numai ESMA poate să aibă această putere de sancționa și nu Comisia. Mulțumesc, doamnă președinte, spune domnul Clint. În primul rând vreau să îi mulțumesc raportorului pentru că a luat acest subiect asupra sa, pentru că știm că încă ne preocupă directiva privind uh, investițiile alternative. Avem așadar o chestiune tehnică, de adaptare tehnică, pentru ca ESMA la 1 ianuarie să fie pe deplin funcționar în ceea ce privește supravegherea agențiilor de rating. Am următoarele comentarii de făcut. În primul rând, sunt de acord cu dumneavoastră că este nevoie și este, în primul rând, posibil ca ESMA să, de, să delege câteva activități în ceea ce privește autoritățile naționale când este vorba despre, despre agenții care acționează la nivel local. În al doilea rând, sunt de acord cu raportorul când spune că redactarea înregistrărilor trebuie făcută nu numai în engleză pe viitor, ci și în, în engleză și o, ci în engleză și într-o altă limbă oficială europeană. Și în al treilea rând, cred că ar fi important ca obligativitatea informării es, de, din partea ESMA către autoritățile naționale să fie mai pe deplin analizată. Sunt de acord la majoritatea capitolilor cu Jean-Paul Gozes, dar o să depun câteva amendamente. În primul rând, mă voi referi la propunerea lui ca agențiile care nu sunt oficial însărcinate cu o sarcină de notare să facă o informare corectă Însă nu știu dacă pragul de 10% al uh, cazurilor de prelevare de date este unul suficient. Ideea de bază este corectă. Vrem să sporim competitivitatea și agențiile care nu primesc o sarcină să aibă și ele acces. Dar trebuie să vedem dacă lucrăm cu uh, un sistem de procente și dacă acesta este suficient pentru impulsionare. Aici poate că ar fi bine să modificăm directiva privind capitalul propriu, astfel încât să ne asigurăm de faptul că utilitatea unui rating să fie prescrisă foarte clar. Asta în cazuri care trebuie să rămână, care trebuie să fie clar definite pe viitor. Și, iarăși, nu mi este clar ce se întâmplă cu agențiile de rating care deja uh, au fost acceptate de autoritate națională. Acestea trebuie să se înregistreze acum din nou sau uh, înregistrarea se face automat din 1 uh, ianuarie la ESMA. Adică preia ESMA pur și simplu uh, datele de la autoritățile naționale sau agențiile de rating trebuie să se înscrie din nou pentru a primi un certificat. Și pentru o astfel de situație există o procedură simplificată? În al treilea rând, întreb o, un fapt legat de Uh, chestiunea că astăzi nu știm câte resurse și cât personal este necesar la ESMA pentru a supraveghea ca atare agențiile de rating. Știm că acum ESMA este slab dotată și că, sigur, trebuie să se schimbe ceva în acest sens. Deci, pentru că discutăm despre, desigur, recrutarea de personal supra, supercalificat. Aș propune așadar ca după un an să Facem o evaluare critică a ESMA în ceea ce privește resursele, personalul și alte nevoi, astfel încât să decidem cum anume trebuie să arate organigrama ESMA. Există și o serie de alte teme legate de agențiile de rating, demne de discutat. Și tocmai de aceea uh, există acum acest raport din proprie inițiativă. O să va trebui să discutăm și despre independența sistemului agențiilor de rating. Este corect faptul că astăzi este nevoie de atât de des de o notare din partea acestor agenții? Trebuie să analizăm și modelul business al acestor agenții, să vedem dacă este corect ca cel care uh, este însărcinat să plătească și nu ar trebui pe viitor să plătească și beneficiarii pentru notare. Așadar, la nivel european trebuie să vedem cum anume soluționăm chestiunea legată de agențiile de notare, să avem o asociație în acest sens, o fundație. Mă bucură faptul că domnul raportor uh, a luat acest dosar și că participă ca raportor din umbră și persoanele care, sunt, care se ocupă de acest dosar. Mulțumesc, Sven. Ai cuvântul. Da, eu sunt următorul suspect care participă la acest dosar, după cum a spus colegul meu. Am uh, discutat aseară cu Ministerul de Finanțe pe marginea acestui subiect și mi s-a spus că caracterul de sindicat nu este de regăsit doar la Parlament. Vreau să mulțumesc, în primul rând, proiectului lui Jean-Paul. Pe lângă cele spuse deja, cred că ar trebui să revenim la articolul 30 și anume la condițiile în care competențele și competențele agențiilor de notare pot fi delegate la autoritățile naționale. Ar, scopul nostru ar trebui să fie următorul. Să acceptăm faptul, să acceptăm delegarea pentru că este lipsit de sens să controlăm o agenție mică din Paris. Dar, de cealaltă parte, nu ar trebui să permitem ca uh, Uh, factorii decizionali centrali să fie delegați tot timpul. Trebuie să ne gândim la principiul funcționalității ESMA care nu trebuie să se modifice și ar trebui să precizăm foarte clar acest lucru. Asta pentru a revizui acest articol formular, formulat puțin vag deocamdată. În ceea ce privește mm, amenziile de la articolul 36a, cred că ar trebui analizate și acestea mai îndeaproape și la 36b. De asemenea, cred că ar trebui să ne preocupe mai mult și principiul terțelor state. Jean-Paul, iată, încă o dată avem aceleași subiecte care ne chinuie în continuare, și anume ce agenții de rating din afara Uniunii Europene pot pentru ce perioadă de timp să acționeze. Ar trebui așadar să analizăm încă o dată și această situație. De asemenea, am dubii în ceea ce privește acest uh, regulament privind articolul 8 legat de transparență. Wolf Klintz a menționat acel prag de 10%. Mi se pare lipsit de logică. La urmă urme, acest regulament uh, trebuie să limite, uh, acest regulament limitează competitivitatea pentru că stipulează faptul că doar agențiile mari de rating au acces la informații. Dar sfidează sensul regulamentului, pentru că noi vrem să avem și noi competitori pe piață, chiar dacă de dimensiuni mai mici. Iarăși mi se pare bizar un lucru. Modelul Uh, propus, uh, și anume prin publicarea unor informații sensibile pe site-uri, este oare o soluție inteligentă pentru a asigura faptul că aceste informații nu sunt informații minimale, ci informații <coughs> suficiente? Și iarăși aș vrea să întreb, uh, ce fel de date nu vor fi publicate pe deplin? aș dori să discut cu colegii pe marginea acestui subiect în continuare. Oricum, eu cred că ar trebui să acționăm rapid pentru ca mai apoi să tratăm soluțiile pe termen lung în procesul de follow-up. Discutăm despre faptul că 1 ianuarie trebuie să fie obiectivul final deocamdată și sper că nu trebuie să purtăm 24 de trialoguri. Oricum, grupul meu este dispus să coopereze. Mulțumesc! Right, I haven't got any other speak. Mulțumesc, spune președinta. În afară de mine nu mai sunt alți uh, vorbitori. A venit și comisia. Așadar, voi da imediat cuvântul comisiei. Aș dori să mă refer la faptul că, după cum au spus și alți colegi și poate după cum va uh, spune și comisia și cum va uh, comunica la direcția de sancționare, Suspectez și eu, după cum a spus domnul Pitela, faptul că atunci când discutăm despre supraveghere financiară, Maroni ar putea să intervină și ar putea să autorizeze ceva ce ține de puterea discreționară. Sunt de acord cu faptul că aș vrea să avem o mai mare independență în procedura de implementare. însă am înțeles că la nivelul statelor membre sunt ceva probleme. Articolul 24. Mi se pare că la acest articol nu este stipulat suficient dreptul de apel al agențiilor de notare. Ne place să uh, nu ne placă de ele, să zicem așa, dar cred că ar trebui să se facă dreptate și să acționăm echitabil în ceea ce privește dreptul de apel. Așa că ar trebui să avem o fereastră de apel uh, mult mai generoasă. Nu știu dacă 5 zile sunt suficiente. La urmă, ori discutăm despre niște dosare complexe. Când uh, analizăm uh, procedura de înregistrare și dosarul de aplicare, vedem că, până la urmă, discutăm despre un dosar de o mie de pagini în ceea ce privește agențiile de notare mai mari. Și atunci vedem că aceste chestiuni se complică și nu, cinci zile nu sunt suficiente. În ceea ce privește în ceea ce privește situația agențiilor de rating, mi se pare că avem uh, o structură gen cartel. Putem să avem structuri uh, care altora nu sunt permise. Așadar, mă întreb dacă nu cumva ar trebui să mergem până la capăt și să fim transparenți, să asigurăm un acces liber la informațiile ce țin de agențiile de rating. Sigur, există anumite limite, dar, în esență, dacă vrem ca întregul proces să fie mai deschis, atunci un, uh, o pagină de internet cu acces restricționat este calea nepotrivită. Putem să discutăm despre acest subiect uh, când trecem la runda a doua după depunerea amendamentelor. Acum uh, dau cuvântul comisiei și raportorului mai apoi. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi-a făcut mare plăcere să aud aceste comentarii și să constat că împărtășim aceleași obiective și anume ca prevederile privind agențiile de rating să fie transferate ESMA la ianuarie 2011 și apreciem faptul că există puține amendamente și sperăm că situația va rămâne așa. Sigur că împărtășim și părerea că există chestiuni cum ar fi uh, bazarea pe anumite modele, emiterea de, de obligațiuni pentru datorile suverane și așa mai departe. Însă sperăm să le rezolvăm rapid. Suntem de acord cu domnul Clintz, care va fi raportor pentru următorul raport din proprie inițiativă. Comisia intenționează să publice un document consultativ în cursul acestei luni și este posibil să reușim să facem propuneri referitoare la toate aceste chestiuni înainte de vara viitoare. Este foarte important să nu existe dublări în tratarea chestiunilor din raportul din proprie inițiativă și acest text, pentru că acest lucru nu va face decât să întârzie procesul și supra, super, supravegherea nu va mai fi transferată ESMA la 1 ianuarie. Și trebuie să vă atrag atenția că se fac multe progrese în aceeași direcție de către Consiliu. Deci cred că instituțiile dumneavoastră trebuie să colaboreze pentru că aveți poziții foarte apropiate. Cred că uh, nu veți redeschide regulamentul existent. Urma să vă fac această recomandare, dar cred că nu e cazul. Noi am luptat foarte mult, am luptat 5 luni ca cele trei instituții să cadă de acord asupra acestui regulament, deci este esențial să nu se redeschidă dezbaterea. Și mă refer mai ales la chestiunea statelor terțe. Este de uh, maximă importanță să nu permitem ca ratinguri cu standarde mai mici să fie folosite în Uniunea Europeană. Nu are niciun rost. În legătură cu articolul 8, ne-am bucurat să vedem că se desfășoară discuții constructive. Noi suntem deschiși la dezbateri pentru ameliorarea acestui articol. În ceea ce privește penalizările, sunt de acord cu doamna președinte. Aici sunt niște probleme legate de maroni și de și de măsura în care agențiile pot să își asume decizii nediscreționare. Și acesta este motivul pentru care Comisia are competența de a ă, impune amenzi. Există posibilitatea de a avea acum sancțiuni aproape automate. Respectăm această poziție, însă credem că există o marjă de examinare aici în ceea ce uh, privește puterea acordată agențiilor care ar trebui să fie limitată. În ceea ce privește delegarea obligațiilor, noi credem că numai uh, sarcinile mici trebuie să fie delegate și nu uh, deciziile luate la nivel central. Credem că ESMA trebuie să-și păstreze responsabilitatea centrală Credem că instituțiile trebuie să colaboreze și să colaboreze și cu celelalte agenții din Uniunea Europeană. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, în ceea ce privește tranziția de la autoritățile naționale la ESMA. Ideea nu este o nouă, să avem o nouă autorizare, ci noi credem că după ce uh, agențiile de rating au fost înregistrate, ESMA să preia toate responsabilitățile și să asigure supravegherea, dar este posibil ca acest lucru să mai fie clarificat în text. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Jean-Paul! Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc colegilor care au intervenit. În ceea ce îl privește pe domnul Pitela, aș spune că, ca și el, eu cred că lupta pe care am câștigat-o merită să fie continuată și că nu trebuie să ne lăsăm pradă celor care astăzi vor să uh, strice regulamentul adoptat în 2009. Și aș spune că problemele care se pun astăzi se puneau și în 2009 și anumite puncte nu au fost complet uh, rezolvate, dar asta numai pentru că nu am găsit la momentul respectiv răspunsuri adecvate și sperăm ca prin raportul din proprie inițiativă să găsim soluții inteligente, ceea ce este însă greu de făcut în legătură cu anumite subiecte, pentru că nu trebuie să visăm, trebuie să ținem cont de realitate. În legătură cu ceea ce a spus Wolf Klintz, uh, el, spusele sale arată că nu suntem departe de uh, final. El a făcut o listă a punctelor care trebuie să facă obiectul reflexiei noastre și a arătat uh, cât de important va fi și raportul din proprie inițiativă care va da comisiei sfaturi care o vor ajuta în munca sa. În ceea ce privește agențiile care au fost acceptate de autoritățile naționale, era vorba de un proces de ajutor temporar, intermediar între ceea ce dorea Parlamentul și ceea ce era posibil pe plan juridic. Însă, după cum a spus Comisia, e clar că nu trebuie ca agențiile care s-au înregistrat deja la autoritățile naționale să facă acum din nou o cerere la ESMA. Și vă amintesc că în 2009, când am discutat despre această chestiune, ne-am gândit cel mai mult la agențiile mari, care nici nu sunt uh, numeroase. De atunci au apărut uh, sau au căpătat atenția noastră mai multe agenții mici, care de obicei nu activează dincolo de nivelul național. Nu uh, cred că aceste agenții trebuie să fie un alibi pentru slăbirea rolului ESMA. ESMA joacă un rol central, trebuie să ne asigure, după cum a spus foarte bine reprezentanta Comisiei, calitatea ratingului în Europa, care este esențială. Așadar, dacă se vor delega anumite chestiuni, trebuie să se delege numai sarcini și nimic mai mult nu trebuie să uh, existe posibilitatea de a știrbi uh, puterea ESMA pe care am obținut-o prin uh, lupte foarte grele și care trebuie menținută pentru că eu cred că este o iluzie să crezi că în numai câțiva ani vom reuși la, să ajungem la o adevărată concurență în acest domeniu, pentru că mijloacele sunt foarte, mijloacele necesare sunt foarte mari și chiar dacă se fac artificii tehnice, nu cred că concurența se va dezvolta prea rapid, dintr-un motiv foarte simplu, că, și anume că întreprinderile ca și statele care cer uh, rating, care cer să fie notate, vor apela întotdeauna la agenții internaționale și nu la agenții care abia au apărut. Se știe clar că există patru mari cabinete de avocatură pe plan internațional la care statele întotdeauna apelează. Este același lucru și în domeniul agențiilor de rating. Asta voiam să adaug faptul că uh, observațiile sunt convergente arată că vom ajunge ușor la un acord legat de amendamentele necesare pentru ca textul comisiei să poată să fie adoptat cu aceste amendamente și mai ales să, se, să permită respectarea calendarului, datei de 1 ianuarie 2011, care este foarte importantă. Vă mulțumesc! Thank you very much. Um... Mulțumesc! Calendarul este următorul. Termenul de punere a amendamentelor este 13 octombrie. Vom discuta amendamentele pe 26 octombrie. Aici uh, scrie că nu vor fi traduse sau că nu sunt traduse acum, ceea ce înseamnă că vom discuta o a, a doua oară pe 8 noiembrie amendamentele și pe 9 noiembrie vom vota, iar la plenară uh, acest uh, Raport va ajunge în decembrie. Deci 13 octombrie, data limită pentru amendamente. Jean-Paul. Da, vorbim de traducere, eu v-am spus uh, și vreau să mai repet că mulțumesc uh, secretariatului și experților care au permis redactarea acestui raport într-un termen foarte scurt și toate traducerile sunt disponibile în ziua în care are loc acest schimb de opinii. Iată că dacă te agiți și dacă ai norocul să ai colaboratori care îți oferă un ajutor prețios, se poate face totul la timp. Uh, thank you very much. Um, we, uh, we've now got ahead of us. Iată că acum am fost mai rapizi decât era prevăzut. Următorul punct de pe ordinea de zi sunt voturi prevăzute la 10.30. Iată că am reușit să uh, ne procurăm o pauză de 45 de minute. Ne vedem la 10.30. Right. Welcome, welcome back everybody. If you could take... Bine ați revenit, dragi participanți. Vă rog să luați loc pentru a începe sesiunea de vot. Cei care au cartelele de vot, vă rog să le introduceți în consola de vot și dacă nu aveți cartela de vot, vă rog frumos să mă anunțați acum. Are toată lumea cartela de vot? Yeah, we'll do a test in a vom face imediat un test. Gunnar, văd că acum o verifică. Bine, facem un test. Aveți ceva de spus, domnule Feo? It doesn't work. I can talk. I, I wanted to do Pot să iau cuvântul, spune domnul Feo? Vroiam doar să facem un vot test, ca să verificăm cartelele de vot. Așadar, deschidem votul. Cine e fericit să voteze cu da? S-a deschis votul? Nu, se spune din sală. Președinta, vreau să știu dacă funcționează. Try again. Right. Is everybody happy? Deci, președinta întreabă, e toată lumea fericită? Votați pentru. Încă două persoane mai trebuie să voteze. 35 de uh, conectări, 34 de voturi pentru bine. O să votăm acum raportul domnului Feio. Uh, domnul raportor a solicitat uh, să intervină. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, am vrut să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru activitatea întreprinsă. Mulți eurodeputați m-au abordat direct în ceea ce privește acest dosar. Mi-au adresat întrebări legate de raport și aș dori să le mulțumesc tuturor acestora pentru contribuție și să mulțumesc secretariatului pentru eforturile depuse în vederea derulării dosarului. Aș dori să atrag atenția asupra unui lucru. În grupul meu politic au avut loc negocieri dificile în ceea ce privește uh, anumite chestiuni mai problematice. În această dimineață au existat uh, discuții cu reprezentanții diferitelor grupuri politice. Aș dori să mă adresez eurodeputaților PPE pentru sprijinul complet care mi-a fost acordat la diferitele reuniuni. Am putut să îmi dau seama cum a evoluat cooperarea noastră în timp. Și la final aș dori să menționez încă un aspect foarte important și anume, dacă Parlamentul ar fi avut posibilitatea să discute mai devreme și să voteze mai devreme, ar fi fost mult mai bine. Însă nu contează, important este că s-a ajuns aici și că raportul este pregătit. Vă reamintesc că Consiliul Um, și echipa domnului Van Rompuy nu și-au îndeplinit sarcinile încă. Deci nu au emis concluziile, așa că Parlamentul poate să-și exprime și să-și impună opinia. Vă atrag atenția asupra faptului că pachetul legislativ al Comisiei este luat în calcul de raportul meu și chiar este tratat uh, mergând dincolo de acesta. Mulțumesc așadar tuturor celor care și-au adus aportul. Aș dori să uh, spun că astfel putem să emitem o poziție clară și fermă a Parlamentului. Mulțumesc, spune doamna președinte. Vom uh, trece acum la vot. În primul rând avem un amendament oral pentru paragraful 1, sprijinit de PPE, ECR, ALDE și Verzi. Amendamentul oral al raportorului acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Textul original al paragrafului 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 79 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 80 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 81 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 83 cu un amendament oral al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Da, a fost amendamentul 83. Amendamentul 82 a fost caduc, deoarece a fost adoptat 81. Și am trecut direct la amendamentul 83 cu amendamentul oral, care a fost adoptat compromisul, proiectul de compromis A cu un amendament al socialiștilor care face referire la articolul 148 ca fiind introdus în compromis. Este inclus acest amendament oral. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la compromisul B. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C unde avem un vot separat. Vot pe părți. Partea 1. Textul fără cuvintele ambele și fără uh, și surplus excesiv. Deci fără aceste două sintagme, pentru, împotrivă, <coughs> abțineri, se adoptă. Cine este pentru aceste cuvinte, ca el să fie în text? abțineri, se adoptă. Trecem la 94 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 6 a fost deja acoperit, așadar compromisul de acum. Cu un vot pe părți, partea 1, textul fără cuvintele, în particular în zona euro. Deci, pe, fără aceste cuvinte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și partea a doua, pen, pentru, împotrivă, abțineri. Președinta spune că se va face o verificare electronică. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Douăzeci la 19. Se adoptă. Trecem la 104. cu un amendament oral pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. 105 pentru. Împotrivă. abține se adoptă. 106. Cu un amendament oral care înlocuiește anumite părți. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul E. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul F. Vot pe părți, partea 1, fără cuvintele și consultând partenerii sociali și partea a doua pentru acele cuvinte. Partea 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul G. Două părți. Prima parte nu conține uh, sintagma o abordare etc. Și a doua parte conține părțile acestea. Prima parte se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la textul original al anexei 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 9 pentru, împotrivă, abțineri. Putem să facem o verificare aici. Se respinge. 117 a fost retras. IMCO 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 11, a fost acoperit. Avem compromisul I, două părți. Prima parte, fără consultarea partenerilor sociali, a doua parte cu consultarea. Prima parte se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum direct la compromisul J, pentru împotrivă se adoptă. 124 cu un amendament oral din motive tehnice, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Textul original pentru, împotriva abțineri se adoptă. 125 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K în două părți. Prima parte fără cuvintele, în special cei din zona euro, și a doua parte cu această sintagmă. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și acum a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Facem o verificare electronică. Și acesta se adoptă. Compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 133 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Employment 1 pentru, împotrivă, obțineri, se adoptă. Employment 2 este deja acoperit. Emplu 3 la fel, emplu 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Empul 5 este deja tratat. Empul <coughs> 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Employment 7 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Employment 8 este acoperit. Employment 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Employment 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Employment 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 12 este acoperit, 13 pentru, împotriva abțineri se respinge, împlămă 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, împlămă 15 pentru, împotriva abțineri se respinge, împlămă 16 pentru, împotriva abțineri se respinge, 134 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. O textul original, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul M, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul N, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul O, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 43 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul P pentru împotrivă abțineri se adoptă. 148 pentru împotrivă abțineri. Cred că se adoptă. Compromisul Q cu o solicitare de ultimă oră de vot pe părți. Prima parte Where? From here to there. Part one, part two. Okay, so part one. Așa, prima parte este de la început, de la establish până la base. Și partea a doua e partea a doua. Cine pentru prima parte, împotriva abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Trecem acum la compromisul R, prima parte, de la establish până la union level și a doua parte este ultima parte după punct și virgulă. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă și a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul S, prima parte cuvinte, fără cuvintele within the euro area, pentru împotriva abțineri se adoptă și within the euro area, area pentru împotriva abțineri se adoptă. Te trecem acum la compromisul T. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. A 171 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul U pentru ce să verificăm? 171? Bine, verificăm 171. No, that's been crossed out. Nu, nu, a fost uh, tăiată prevederea respectivă, deci nu este caduc. Toată lumea a votat? Right. And that fell. Și se respinge. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 cu un amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 177 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Empl 17 nu este marcat, e normal, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abțineri. Mai bine verificăm. 179. All voted. That is carried. 180. All 180 pentru. Against. Abstentions. Împotrivă se respinge. 182 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. INCO 15. INCO 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 181 pentru abține, împotriva abțineri se adoptă. 183 este o adăugire pentru împotrivă abțineri se respinge. 184 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 184. That's rejected. 185. Se respinge. 185 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Proiectul de compromis V în două părți. Prima parte fără increased bla bla euro area. Partea a doua, restul. Se adoptă și partea a doua se adoptă și ea. Compromisul W pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul X An oral amendment. Amendamentul, un amendament oral la ultima frază. The Commission in the Work Council, the Ecofin Council and the Eurogroup. So are we accept? Deci acceptăm amendamentul oral? So this will then be the... Bun, acesta este compromisul X. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. E amendament oral, nu vot pe părți. 195 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 196 pentru, împotriva abțineri se adoptă, IMCO 17 pentru, împotriva abțineri se respinge. Textul original pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Y pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Mă scuzați, încerc să înțeleg despre ce e vorba. E un amendament oral sau vot pe părți? E vot pe părți. Prima parte este textul fără cuvintele menționate de președinte. Și deci, cine este pentru prima parte? Pentru împotriva abțineri se adoptă și a doua parte reprezentată de cuvintele respective pentru Împotrivă. Abțineri. Cred că va trebui să votăm electronic. Udo. Doamnă președintă, cred că suntem confuzi în ceea ce privește votul pentru a doua parte și ar trebui să reluăm votul pentru partea a doua. Vă rog, la procedura de vot să specificați clar dacă votul cu plus și minus se referă la eliminarea textului sau la păstrarea textului. Eu cred că nu a fost clar la al doilea vot, uh, nu a fost clar ce anume votăm. Right, well, I was going to take... Bun, haideți să votăm oricum am reușit să facem toate celelalte voturi pe părți și acesta e la fel. Am votat mai întâi textul fără cuvintele respective și după aceea am votat dacă dorim și cuvintele acelea incluse în text. Dacă este dacă votați pentru, înseamnă că intră cuvintele, dacă votați împotrivă, le scoatem din text. Cred că voi vreți să le scoatem și socialiștii se abțin. Vom face acum un vot electronic pentru că a fost foarte strâns. Pentru partea a doua, Prima parte a fost adoptată. Okay, we seem to have... Bun. Cred că... Domnule Feio, doriți să luați cuvântul? Să prezentăm să a, a votar a frase que președinte, trebuie să votăm fraza care începe cu uh, Resolution of Sovereign Debt. E Tem um voto menos em relação... și, și la PPE este minus pentru această frază. Mas, Sr. Presidente, por aquilo que eu percebi da forma como a Sra. Doamna președinte, din câte am înțeles eu, la primul, la primul vot votăm partea întâi și partea a treia și acum votăm partea a doua și PPE are indicația plus la partea 1 și partea 3 și minus la partea 2. Și acum votăm partea a doua. Deci partea 1 și partea 3 se votează împreună. Uh, yes, I only had two parts. I had... Mă scuzați, la mine nu sunt decât trei părți. Decât două părți, nu sunt trei părți. Este clar că e o parte foarte importantă a textului. Acum că a înțeles toată lumea despre ce este vorba, haideți să deschidem votul și să verificăm dacă dorim ca aceste cuvinte să fie sau nu incluse în text. Dacă votați plus, înseamnă că vreți să fie cuvintele în text, dacă nu, nu. Right. I think that that's uh, pretty obviously that they're not in. Okay, so now we can... Bun, deci se respinge destul de clar. Trecem acum la amendamentul 208. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 209. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original, textul inițial, pentru împotriva abțineri, se adoptă. 210 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul ZA pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul ZB pentru împotriva abțineri se adoptă. E ZB sau 2B? spune președintele. Pentru împotriva abțineri se adoptă 220, 221 pentru împotriva abțineri se adoptă. ZC pentru împotriva abțineri se adoptă. 225 pentru împotriva abțineri se respinge. ZD pentru împotriva abțineri se adoptă.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 cu acest amendament oral. Este acceptat amendamentul? Nu se opune nimeni, deci cu amendamentul oral. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, we now go to Trecem acum la ZF, două părți. Prima parte, textul fără cuvintele. Possibility of creation of a European Common Treasury and the second part. Și partea a doua este reprezentată de cuvintele respective. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă și a doua parte cuvintele respective pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. ...235 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cred că trebuie să număr coordonatorii și nu în mâinile ridicate, ceea ce nu este chiar în regulă. Bugete 4 este acoperit, la fel și 5. Votăm acum IMCO 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul ZG cu un vot pe părți cerut în ultima clipă de verzi. Prima parte, textul fără feasibility of an automatic trigger mechanism, etc. And the second... Și a doua parte, cuvintele respective. Deci, prima parte pentru, împotriva abțineri, se adoptă și partea a doua pentru, împotriva abțineri, Cred că se respinge, dar mai bine ar fi să verificăm. I know they're abstaining. It makes it confusing. No, that's right. It was rejected. Uh, so we now go... Trecem la amendamentul 241 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 242 pentru împotriva abțineri se adoptă, 243 pentru împotriva abțineri se adoptă, 244 pentru împotriva abțineri se adoptă, 245 pentru împotriva abțineri se respinge. Comisia de ocupare 18 pentru împotriva abțineri se respinge, dar nu e clar. Haideți să verificăm. Ok. Și se respinge într-adevăr. Mă bucur că am verificat. Empl 19 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 23 e acoperit. textul inițial la pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul ZI pentru împotriva abțineri se adoptă. Textul inițial la alineatul 1, liniuța 3, pentru împotriva abțineri se adoptă. 249 pentru împotriva abțineri se adoptă. 250 nu este admisibil. Textul inițial pentru împotriva abțineri se adoptă. 251 pentru împotriva abțineri se respinge. Textul inițial pentru împotriva abțineri se adoptă. 252 pentru împotriva abțineri se respinge. Textul inițial pentru împotriva abțineri se adoptă. 253 pentru împotriva abțineri se adoptă. 254 pentru împotriva abțineri se adoptă. AFCO, avizul AFCO în două părți, prima parte fără și a doua parte cu acele cuvinte. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și cuvintele pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Citations 1 to 2, original text, although... Vizele 1 și 2, referirile, se adoptă amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri se respinge, textul inițial pentru împotrivă abțineri se adoptă. Referirile, referirea 3 de la M plus este acoperită. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm amendamentul 2. And that is carried. Se adoptă. Trecem acum la referirile 5.13, textul inițial pentru împotriva abțineri se adoptă, Avizul ample la referirea 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Referiri 1533 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. 8 este compatibil pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A de la amplă e acoperit, 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Empl B pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Empl C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul ZK pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Empl D. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul ZL pentru împotriva abțineri se adoptă. 37 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 38 pentru împotrivă abțineri se adoptă. IMCO 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul ZM în două părți. Prima parte totul cu excepția whereas unsustainable need to be pursued și a doua parte exact acele cuvinte. Prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ZN pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 3 pen, e acoperit. Textul inițial la considerentul I. Textul inițial pentru, împotriva abțineri se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul ZO pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. AFCO 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. AFCO 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. cinci pentru, împotriva abțineri se adoptă. 66 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul ZP pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ZQ pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avizul IMCO. Doar cuvintele de la sfârșit. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 74. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru împotriva abțineri se adoptă, 76 pentru împotriva abțineri se adoptă, 77 pentru împotriva abțineri se adoptă, 78 pentru împotriva abțineri se adoptă. Buget A e acoperit, buget B pentru împotriva. Încă o dată vă rog, bugete B pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete C pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete D pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votul, un amendament oral al raportorului pentru a introduce un nou considerent, pentru împotriva abțineri se adoptă și vom vota electronic acum textul astfel modificat. Votul este deschis. right, so 32 in favor, 32 pentru, 6 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări domnului Feio! Right, we are now moving on. Trecem acum la următorul vot asupra a, ah, avem o nouă listă de vot, spune președinta. Deci votăm proiectul de aviz al domnului Stolojan, măsuri provizorii. Un vot? Un vot în bloc, spuneți. Nu, nu putem să facem acest lucru, explică președinta, pentru că nu toată lumea acceptă amendamentul numărul 4. Deci socialiștii vor face la fel ca toată lumea. Deci alineatul 1, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alinatul 4. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alinatul 3. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alinatul 4. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Alineatul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Textul uh, astfel amendat, vot electronic, să deschizi votul. 41 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Felicitări domnului Stolojan. Și am terminat cu punctele de pe ordinea de zi de azi dimineață, spune președinta. A, nu. A, am uitat raportul doamnei Podimata în ce privește uh, formele inovatoare de finanțare. Lumea vrea să plece din sală deci îi dau repede cuvântul uh, lui Ani. Thank you, Sharon. Shall I... Îți mulțumesc, dragă Sharon. Pot să încep. Vă rog frumos ca toată lumea care dorește să aibă conversații private să facă acest lucru pe hol și nu în sală. Dragă Ani, ai cuvântul. You've got a problem. Da, aș dori să mă refer la uh, finanțarea inovatoare. Ole, e vreo problemă în sală? Da, deci revenind, purtăm acum o discuție privind noile instrumente inovatoare de finanțare. O discuție care nu trebuie să se poarte doar la nivel uh, european, ci se poartă acum la nivel uh, internațional și global. Și chestiunea s-a actualizat cu criza financiară și economică. Iată, am văzut ce necesități apar în ceea ce privește finanțarea, în special din două motive acum. Această uh, chestiune este cât se poate de importantă. Odată pentru că trebuie să găsim nouă, noi mijloace de finanțare și discutăm aici despre finanțarea unor proiecte mari, comune, de exemplu, lupta împotriva schimbărilor climatice, dezvoltarea la nivel mondial și în Europa discutăm despre finanțarea implementării agendei 2020 și realizarea obiectivelor mileniului. S-a discutat despre acestea încă o dată la summitul ONU. În al doilea rând, motivul pentru care trebuie să intervenim este faptul că tema aceasta este cât se poate de actuală și ne determină să acționăm în beneficiul cetățenilor, în special al cetățenilor europeni, care uh, trebuie să fie ajutați în uh, purtarea poverii crizei. O parte din uh, povara crizei economice și financiare ar Uh, trebuie să fie transmisă celor care sunt de vină. Așadar, dragi colegi, în special la comisia noastră ECON, trebuie să ținem seama de aceste lucruri. Primul aspect la care vreau să mă refer se referă la faptul că discuția privitoare la instrumentele inovatoare de finanțare se referă la cea mai nouă decizie uh, privitoare la un nou cadru de finanțare și de supervizare a instrumentelor financiare. Asta pentru a ține seama de interesele investitorilor și ale consumatorilor și de a le proteja. Și, desigur, pentru a ne asigura de faptul că sistemul financiar și monetar funcționează ca atare și că există finanțare pentru, pentru investiții. În ceea ce privește instrumentele de finanțare, uh, sunt de părere că ar trebui să ne referim și la discuția ce se poartă acum în Uniunea Europeană în ceea ce privește consolidarea guvernanței economice. Pentru mine, acesta este cadrul care ar trebui să definească discuția noastră. Foarte pe scurt, aș, aș dori să mă refer la câteva aspecte istorice. Uh, în ceea ce privește evoluția monetară. Raportul pregătit de, de Parlamentul European se referă la un document uh, elaborat de comisie în care este vorba despre noile instrumente financiare inovatoare. Avem trei categorii. Odată avem instrumentele financiare uh, precum taxe pentru tranzacțiile financiare, și o taxă pentru activitatea financiară. Și, nu în ultimul rând, avem și taxele bancare. În al doilea rând, ținem seama de finanțarea măsurilor privind schimbările climatice, de exemplu, o taxă pe CO2, pe emisii. Și în al treilea rând, discutăm despre instrumente inovatoare de finanțare în ceea ce privește atingerea obiectivelor mileniului. Permiteți-mi să vă atrag atenția asupra faptului că discuția la ECON abia ce a fost inițiată și, dată fiind rezoluția dată de Parlamentul European în urmă cu un an, acum Comisia este rugată să facă o evaluare de impact în ceea ce privește taxa privind tranzacțiile financiare. Problema este că acest studiu încă nu a fost prezentat. Informațiile de până acum ne arată că în iunie la Consiliu a fost prezentat un studiu în ceea ce privește potențialele măsuri de impozitare la nivelul bursei. Se spune de asemenea că în această săptămână Comisia va veni cu propuneri în acest sens. Știm că în ceea ce privește Consiliul, președinția belgiană a, are priorități uh, foarte ambițioase și la acest capitol. Și a ținut cont de tranzacțiile bancare și tranzacțiile financiare uh, în uh, două intervenții ECOFIN. Aceste puncte au fost plasate pe ordinea de zi cu prioritate. Acum discutăm despre categoriile de instrumente financiare inovatoare pe care le vom trata, independent de uh, prioritățile noastre și de alegerea noastră, să nu uităm că este vorba despre cum anume trebuie să Uh, tratăm veniturile ce pot lua naștere astfel. Și aș dori să mă refer la primul pilon aici, în ceea ce privește impozitarea sectorului financiar. Avem un aviz de la ITRE. Avem uh, nu, avem de fapt un aviz, mă scuzați, care va parveni Comisiei ITRE în ceea ce privește emisia de dioxid de carbon. De asemenea, uh, va avea loc un aviz uh, și al Comisiei DEVE în ceea ce privește finanțarea obiectivelor mileniului. În ceea ce privește impozitarea tranzacțiilor financiare, un subiect uh, nucleu în ultimele zile, atât la noi cât și la Consiliu. Aș dori să deschid discuția pe marginea acestui subiect și să vă ascult opiniile în ceea ce privește impozitarea sectorului financiar. Odată să nu uităm că trebuie să ținem cont de faptul că acum avem deocamdată o tratare pozitivă a acestui sector. Și este un fapt lipsit de logică, dat fiind rolul pe care l-a jucat acest sector în uh, evoluția crizei economice și financiare. Și date fiind finanțele, problemele financiare uh, iscate la nivelul statelor membre. Deci, în acest context, impozitarea sectorului financiar mi se pare o oportunitate uh, de a acționa pentru a, arăta cetățen, pentru a da cetățenilor europeni senzație, sentimentul că se face dreptate totuși. De asemenea, avem oportunitatea de a ne aduce aportul pentru a vedea cum anume uh, putem să tratăm tranzacțiile rapide și tranzacțiile cu risc înalt pentru a reglementa mult mai bine piața. Această discuție este strâns legată de ultimele decizii luate în ceea ce privește noul cadru de supraveghere financiară. Mă gândesc că dacă spun că ar trebui și ar uh, fi indicat să avem acum în cadrul G20 un acord în ceea ce privește uh, taxa pentru tranzacții financiare. Lumea va fi de acord cu mine în, mare lor, în mare majoritate. Acum, uh, Parlamentul trebuie să specifice ce ar trebui să se întâmple la nivel european dacă nu se va putea, să zicem, ajunge la un acord la G20. Spun acest lucru pentru că sunt convinsă că la nivel mondial aceste idei pot să aibă efecte pozitive, dar atâta timp cât nu avem o acțiune concertată la nivel european, rezultatele nu vor fi cele dorite. Dacă am avea o taxă pe tranzacțiile financiare, atunci desigur că ar trebui să depășim o serie de obstacole tehnice. Foarte multe întrebări ce apar aici se referă la împovărarea competitivității europene printr-o astfel de taxă pe tranzacțiile financiare. La nivelul instituțiilor de cercetare s-a dovedit că dacă piața este bine organizată și dacă taxa nu este foarte ridicată și totodată Piața, mulțumită transparenței și bunei organizări, rămâne atrăgătoare pentru mediul eh, de investiție, atunci eh, competitivitatea nu va avea de suferit. În ceea ce privește dezechilibrul geografic privind eh, impunerea unei astfel de taxe, ne referim la faptul că serviciile financiare sunt concentrate într-un număr restrâns de state membre. E bine, am putea proceda astfel. Am putea spune că o mare parte din veniturile astfel rezultate prin impunerea unei astfel de, taxi, de taxe să uh, fie concentrate către acele zone geografice în care tranzacțiile financiare sunt dense, sunt concentrate. Astfel am soluționat lipsa unui dezechilibru, uh, lipsa unui echilibru geografic. Cred însă că discuția abia ce începe și cu siguranță la Parlamentul European va avea loc o dezbatere amplă în baza propunerilor Comisiei ce ne vor uh, fi transmise. Însă să nu ne complicăm prea mult uh, cu întrebările tehnice. Sigur că acestea trebuie tratate ca atare, dar să nu pierdem din vedere chestiunea cea mai importantă. Între problemele tehnice nu trebuie să reprezinte o scuză pentru uh, lipsa voinței politice. Alte două instrumente de impozitare la nivelul sectorului financiar. Odată, o taxă pe activitatea financiară, Financial Activity Tax, FAT, și um, uh, colectarea taxelor bancare printr-o taxă similară celei pe tranzacțiile financiare. aceste ultime două taxe se referă la impozit pe profit. Așadar, nu ar avea un rol de reglementare și stabilizare a piețelor uh, financiare care pot fi uh, vizate printr-o taxă de, de tranzacție financiare. Deci trebuie să vedem exact unde ne sunt prioritățile. Dacă prioritățile sunt pe venit, pe încasări, sau dacă mai degrabă avem obiectivul de a uh, implementa instrumente inovatoare de finanțare astfel încât să garantăm și uh, siguranța, securizarea piețelor financiare și să, uh, totodată să asigurăm limitarea intervențiilor speculative. În ceea ce privește taxa pe emisiile CO2, aș dori să spun doar câteva lucruri. La nivel economic, un sector foarte important la acest capitol este reprezentat de activități care vizează direct mediul. Și acest fapt contravine obiectivelor legate de eficiența de mediu la nivel european. Și este, desigur, și lipsit de echitate, pentru că nu este corect împărțită răspunderea pentru emisiile de dioxid de carbon. Avem aici oportunitatea de a implementa principiul creării unor locuri de muncă eficiente din punct de vedere ambiental și a asumării răspunderii de către emitenții de dioxid de carbon din păcate, aceste două chestiuni nu sunt soluționate prin sistemul de comerț cu emisii la nivel european. Aici, în ceea ce impozitarea, ar trebui să ținem seama de sectorul energetic. Aș dori să mă refer acum și la avizul DV privind obiectivele de dezvoltare. DV împarte competența cu noi aici. vom uh, avea posibilitatea ca împreună cu DEVE să abordăm încă o dată aceste teme, cu siguranță. Mulțumesc! Mulțumesc! Am mai multe persoane care s-au înscris pentru a lua cuvântul, mai întâi raportoare din umbră, o, mai întâi Ole Schmidt și apoi și Alin și Pervan și-au cerut cuvântul și vedem dacă este și altcineva. Ole acum. Vă mulțumesc! și mulțumim pentru acest document de lucru pe care ne l-a trimis doamna raportor. Cred că este o relansare a unei vechi dezbateri, cel puțin în comisia noastră. Este o chestiune foarte complexă și foarte dificilă. Acest uh, concept al uh, modalităților de finanțare novatoare este unul care mie îmi displace. Însă, abordăm aici atât de multe chestiuni, atât de diferite unele de altele, încât chiar vreau să încep în a vă întreba, vrem să avem o bază solidă sau nu? Pentru a avea o bază solidă, avem nevoie și de niște taxe care sunt solide. Și chiar dacă, cum spuneam, eu nu sunt neapărat de, de acord cu uh, ideea unei taxe comune și chiar dacă și eu împărtășesc ideea raportoarei potrivit căreia comerțul cu uh, uh permise de um, emisii nu rezolvă uh, situația luptei împotriva schimbărilor climatice, cred că trebuie să ajungem la un numitor comun în ce privește acest sistem de taxare comun. Oare dorim niște taxe care, să, de exemplu, să sprijine dezvoltarea în uh, țările emergente sau în țările mai slabe? Deci, dacă acesta este scopul dorit pentru niște taxe, atunci încă o dată avem nevoie de o bază solidă de impozitare. Dar, pentru a discuta uh, într-un mod cât se poate de serios, atunci ar trebui ca la dezbaterea noastră să fie prezenți și uh, membri ai guvernelor din țările respective și din statele membre, pentru ca și ei să poată să meargă acasă și să spună uitați-vă, trebuie să luăm măsuri solide. Există foarte puține țări care își îndeplinesc angajamentul de 0,7% din PIB care trebuie destinate ajutorului uh, direct. Deocamdată, majoritatea nu uh, uh acordă decât 0,4% din PIB. Dacă toate țările și-ar îndeplini promisiunea uh, um, făcută pentru a finanța obiectivele de dezvoltare ale mileniului, atunci nu am avea nevoie de o asemenea taxă. Deci, încă o dată, din punctul meu de vedere, aceste principii nu pot fi trecute cu vederea. Acum, apropo de această taxă despre care vorbește toată lumea, dacă am înțeles-o bine din traducere, doamnă Podimata, dumneavoastră spuneți că nu ar trebui să ne lăsăm copleșiți de chestiunile de ordin tehnic și ar trebui să ne concentrăm asupra uh, uh, noțiunilor de voință politică. Cred că, doamnă Podimata, nu o să le lăsăm copleșiți de chestiunile de ordin tehnic, dar trebuie să discutăm cu cei care sunt responsabili de ele și, de exemplu, săptămâna trecută, domnul Trișe spunea că trebuie să fim atenți ca problemele care apar să nu uh, um, cântărească mai greu în balanță decât uh, potențialele beneficii. Acum mă uit la doamna Beres. Săptămâna trecută am discutat și am votat la comisia doamnei Beres sau comisia Clins, cum vreți să-i spuneți. Da. Doamnă președinte, văd că aveți oarecum îndoiel, dar trebuie să știți că și liberalii au votat pentru. Dar se spune că se cere comisiei să facă un studiu de fezabilitate care să țină cont de uh, condiții echitabile la nivel global de respectarea acestor condiții echitabile la nivel global și că ar trebui să se propună o taxă pe tranzacțiile financiare la nivel global. A fost o inițiativă a verzilor, de fapt, până la urmă și mi-a fost ușor și mie să votez pentru. Însă aș dori să știu dacă și ceilalți colegi din comisia noastră cred că ar trebui să punem jaloanele în Uniunea Europeană pentru introducerea unei asemenea taxe și asta fără să așteptăm să știm care este reacția um, lumii din afara celorlalți parteneri din uh, G20. Poate că o să aveți și mai multe întrebări, doamnă președinte, dar trebuie să recunosc că în textul pe care l-am votat la Comisia CRIS are prevederi care aproape că uh, sunt greu de, um, de acceptat, dar în fine, l-am votat. Acum ajung la taxele pe care ar trebui să le plătească băncile. Tot vorbiți despre taxe, penalizări, sancțiuni. Cred că ar trebui să vedem până la urmă cât va avea de plătit consumatorul din propriul buzunar. E o iluzie să crezi că ai un fond special pentru garantarea conturilor de economii, un fond special pentru soluționarea um, lacunelor, um, pentru soluționarea colapsului bancar, și că nimeni nu va plăti pentru a finanța toate aceste fonduri. Cine va plăti, de fapt? Consumatorii, clienții băncilor. Deci, cred că trebuie să fim prudenți. Dar îi mulțumesc doamnei Podimata pentru acest document de lucru foarte interesant. Și, în fine, trebuie să spun că în grupul nostru avem ceva probleme. Unii sunt Uh, niște suporteri uh, înflăcărați ai acestor măsuri și alții din potrivă. N-am să dau nume aici, dar cred că aceleași tendințe se vor uh, resimți și în alte grupuri politice. Sper ca raportul dumneavoastră să fie totuși susținut um, de mare majoritatea grupului, dar nu se știe niciodată ce ne rezervă ziua de mâine. Mulțumesc! Domnul Strecek. Stěného kolegy Oleș. Mulțumesc. Mulțumesc colegului Ole Schmidt, am ascultat cu atenție ce a avut de spus <coughs> și am constatat că el spune că nu numai că a existat o mare diversitate de opinii la grupul ALDE, ci și că până la urmă el va încerca să obțină sprijin pentru raport. Cred că toți cei de aici își dau seama cât de importantă este această chestiune din punctul meu de vedere, nu este atât de important spiritul mă scuzați, nu este atât de importantă formularea, pe cât este de important spiritul acestui text. Și foarte multe vor depinde de spiritul dezbaterii de la comisia noastră. și trebuie să ținem cu toții cont de acest lucru. Prima întrebare care m-a frapat atunci când am citit documentul de lucru a fost de ce avem nevoie de finanțare inovatoare. Ole Schmidt a spus că i s-a părut cam suspect acest lucru și mie mi se pare cu siguranță suspect pentru că finanțarea inovatoare, așa cum este descris aici, este pur și simplu o uh, suprapunere de impozite sau inventarea de noi impozite. Și cred că trebuie să fim sinceri în uh, terminologia economică pe care o folosim. Dat fiindcă există termeni în teoria economică pentru aceste idei, nu cred că trebuie să ne ascundem în spatele corectitudinii politice. E limpede că, date fiind catastrofele fiscale din diferite state membre, se caută noi impozite. Și va fi o luptă aprinsă pe bugetul european la Consiliu. Și e clar că există un bloc foarte compact de state membre la Consiliu care nu sunt pregătite să plătească nota pentru anumite cheltuieli, pentru că au și ele propriile dificultăți fiscale la nivel național. E clar că acesta este un stimulent pentru crearea de finanțare inovatoare. În al doilea rând, vă rog să mă iertați dacă puteți, dar finanțarea inovatoare și aceste impozite noi sunt necesare pentru că instituțiile Uniunii Europene au devenit atât de ambițioase încât pur și simplu nu mai au bani să plătească ceea ce vor să facă din surse tradiționale. Și niciunul dintre noi nu este în stare să îmblânzească aceste ambiții, de aceea e nevoie de bani. În al treilea rând, și cred că raportorul a spus acest lucru sincer, E vorba de o încercare politică de a pedepsi un grup de persoane care au provocat criza financiară, adică băncile și instituțiile financiare vor suferi acum, li se vor impune diferite taxe pentru că noi credem că ele sunt vinovate de criza financiară. Nu sunt de acord cu acest lucru, însă respect faptul că în această comisie aceasta este opinia majoritară și de altfel și în întregul Parlament. Și aici eu constat trei motive pentru care uh, s-ar putea dori aceste moduri de finanțare inovatoare. Nu știu dacă mă îndepărtez de subiect, dar mă surprinde faptul că documentul nu menționează ideea uh, ca unele instituții europene să înceapă să economisească bani. Poate că ar trebui să vorbim despre o reducere a bugetului. Săptămâna trecută, la Bruxelles, am văzut că statele membre trebuie să continue consolidarea fiscală la ele acasă. Am văzut cu toții ce s-a întâmplat, ce se întâmplă în statele membre individuale și eu cred că noi, ca politicieni, nu putem să ne spălăm pe mâini și să spunem că nu are nicio legătură cu noi. Instituțiile europene, Uniunea Europeană, trebuie să mai strângă cureaua. E foarte mult uh, loc de unde să se facă reduceri, se poate renunța la anumite proiecte, la anumite agenții care nu sunt necesare. Și vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Nu încerc să vă, vă provoc în mod deliberat, dar întotdeauna se pune întrebarea dacă Parlamentul European chiar are nevoie de două, trei sedii aceasta ar fi o mare economie. Instituțiile Uniunii Europene trebuie să devină mai uh, agile și mai uh, active. Acesta este un mod de a reduce nevoia de noi impozite. Nu vreau să intru în detaliile de, despre impozitarea tranzacțiilor financiare astăzi. Pentru că diferiții experți, din câte știu eu, consideră că astfel se vor provoca mult mai multe probleme decât se vor crea soluții și această chestiune este mult mai greu de gestionat decât uh, suntem noi pregătiți să recunoaștem. Taxarea pe uh, tranzacțiile financiare este un mod de a pedepsi băncile și eu nu sunt uh, un mare avocat al băncilor și al fondurilor speculative, dar băncile nu sunt de vină pentru criza financiară. Piața financiară a fost uh, scăpată de sub control, de aceea s-a întâmplat această criză și nu trebuie să dăm vina pe bănci. În legătură cu euroobligațiunile, cred că trebuie să așteptăm Consiliul ECOFIN și trebuie să așteptăm și concluziile Consiliului European în această privință. Cred că trebuie să așteptăm să vedem ce vor spune liderii europeni, să-i lăsăm pe ei să tranșeze problema. Euroobligațiunile sunt una, însă termenele pentru aceste obligațiuni și celelalte condiții sunt problematice. În concluzie, eu pot să promit raportorului raportoarei că se va dezbate la grupul ECR. Nu pot să vă spun care este opinia majoritară, nici care sunt celelalte opinii. Vă spun doar că noi vom încerca să colaborăm cu voi pentru a obține un text egal care să reflecte opiniile tuturor cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc, Filip! Nu știu dacă un text poate să respecte opiniile tuturor cetățenilor, pentru că nu există o gândire unitară în Europa, există multe nuanțe. Îmi cer scuze că folosesc acest termen, dar vreau să încep cu uh, remarcarea faptului că atunci când discutăm despre guvernanță economică, avem uh, mulți membri prezenți și îmi pare rău că acum lipsește PP-ul, care e cel mai important grup din Parlament. Știu că dumneavoastră sunteți prezent, dar sunteți raportor pe acest subiect? Nu, iată ce lipsă de interes există. Pen, lipsă de interes pentru jumătate din ecuație, pentru că știm că trebuie să facem ceva în legătură cu cheltuielile, dar trebuie să rezolvăm și problema veniturilor. Și dacă cel mai mare grup din Parlamentul European nu este prezent la discuție, nu pot să zic că sunt uh, deranjat, dar constat o lipsă de atenție pentru subiecte de o importanță critică. Și după ce am spus acestea, haideți să trec la subiect. Nu cred că, ni, că, nu cred că vreunul dintre noi iubește impozitarea de dragul impozitării. Dacă ne ocupăm de impozitare, o facem dintr-un motiv bine întemeiat și deocamdată avem motive să investim. Știm că există nevoi de investiții foarte mari care nu mai pot fi amânate 20 de ani. E vorba de investiții în uh, consolidarea economiei europene și transformarea ei într-una din principalele economii din secolul 21. Și dacă credeți că vom conduce prin reducerea costurilor, cred că vă dați seama că e o prostie, niciodată nu vom reuși așa. Trebuie să conducem prin crearea de valoare. Asta înseamnă investiții în educație, investiții în cercetare, investiții în inovare și investiții în infrastructură. Apropo, gândiți-vă la o super rețea europeană inteligentă pentru distribuirea de energie. Știm că aceste investiții sunt necesare, știm că sunt investiții pe termen lung și că sectorul privat european nu se va implica singur în acestea. Gândiți-vă la la uh, canal ar fi durat 30 de ani dacă am fi lăsat uh, sectorul privat să acționeze singur. Deci avem nevoie de această rețea, de exemplu, și trebuie să facem uh, investiții. Investițiile private de către cetățeni și de către firme sunt într-o situație critică, dar știm că ei singuri nu vor reuși să aibă succes. Deci trebuie să cheltuim și să investim. Este acum uh, posibil să ne optimizăm cheltuielile? Da, e posibil și trebuie să urmărim acest scop în mod agresiv. Dar asta nu suprimă nevoia de investiții. Deci avem nevoie de resurse inovatoare. Și știm că dacă dorim cu adevărat să creăm locuri de muncă, trebuie să continuăm pe uh, drumul reducerii poverii fiscale asupra ocupării. Știm că este o prostie dacă noi vrem să sporim numărul de locuri de muncă, uh, noi, de fapt, impozităm cel mai mult activitatea umană. Ar trebui să impozităm resursele și energia, dar nu chiar oamenii. Trebuie să continuăm să reducem impozitele acolo. Nu doar să rămânem la același nivel, ci să reducem impozitele. Trebuie să găsim, deci, soluții alternative și, deci, dacă luăm în serios toate aceste nevoi, nu e o greșeală să spunem că banii trebuie să vină de undeva și nu e vorba aici de niciun fel de penalizare. Este vorba de găsirea resurselor potrivite. Încă un lucru, vreau să subliniez că este nevoie de durabilitate în finanțele publice și nu trebuie să uităm atunci că trebuie să cheltuim înțelept și rezonabil și cât mai eficient posibil. O eficiență de 100% nu există, știu că o să vă săturați că eu îmi tot menționez experiența anterioară, dar am avut o experiență de 22 de ani în sectorul privat și am văzut acolo tot felul de prostii făcute, bani irosiți. Deci perfecțiunea nu există în ceea ce privește eficiența cheltuielilor. Dar e clar că putem face mai multe în sectorul public, deci surse inovatoare, taxa pe tranzacții financiare, susținem acestea și credem că Europa trebuie să joace un rol de conducere. O singură țară din Europa nu are cum să facă acest lucru, dar e nevoie de o masă critică. Haideți să-i spunem o piață deși mie mi se pare că nu e un termen chiar potrivit, dar o piață de jumătate de miliard de locuitori poate în mod durabil să implementeze o taxă pe tranzacțiile financiare. Și, într-adevăr, trebuie să fim atenți la detalii, să nu greșim, trebuie să acționăm inteligent, dar eu cred că cu cât acționăm mai simplu, cu atât e mai bine. Pentru că dacă această taxă pe tranzacțiile financiare va fi complexă, vor apărea lacune, viduri. Și nu e bine. Și cred că cei de la ECR și de la Liberal vor, se vor bucura sau de ce am să spun. Implementarea taxei pe tranzacții financiare este probabil cea mai eficientă taxă din punctul de vedere al costurilor. Deci costul de a implementa această taxă este ridicol în comparație cu uh, impozitul pe venit. Pentru FTT este ușor și ieftin. Dar impozitarea energiei îmi pare rău că Ole nu mai e aici pentru că n-am înțeles ce a spus și anume că acest impozit va dispărea. Nu, aceasta este o taxă care există pentru a finanța o investiție unică în cele mai multe cazuri. Avem nevoie de o taxă pe energie ca să finanțăm investițiile care vor duce la dispariția acestei taxe. Deci folosim taxa pe energie pentru a finanța o parte din aceste investiții pe care le-am menționat tocmai pentru că această taxă să dispară după aceea. Există o legătură logică foarte clară aici între cele două. Dacă inovăm, eu cred că dacă urmărim nu mai mult o armonizare, ci o uh, impozitare făcută uh, împreună, la același nivel. Baza comună de impozitare este uh, o inovație foarte bună și ne tăiem craca de sub picioare prin această concurență fiscală care există în Europa la ora actuală. Evaziunea fiscală este și ea o inovație pentru că până acum nu am prea făcut-o, dar nu vreau să intru în amănunte. În încheiere am să vă spun câteva uh, remarce de ordin general. În primul rând, nu e vorba doar de echilibrarea finanțelor publice. Este vorba de am să folosesc un cuvânt pe care nu o să-l auziți prea des, este vorba de competitivitatea Uniunii Europene. Uitați-vă la miliardele pe care le investește China acum, nu mâine, acum. Inclusiv are planificare uh, legată de energie, va folosi surse regenerabile, nucleare, construiește mașini electrice. Uitați-vă la ei ce fac! Vreți ca Europa să fie depășită în aceste evoluții? Vrem ca Europa să rămână în urmă sau vrem să fie un lider? Eu sunt pentru a doua opțiune. Și numai pentru acest motiv și merită să inovăm. Aș vrea să mă refer acum la un alt concept care e menționat foarte des în Comisia și în Parlamentul acesta. E vorba de condiții egale de joc, level playing field. Dragi prieteni, așa ceva nu există nu există decât dacă am avea o guvernanță globală și știm că nici măcar nepoții noștri nu vor trăi să vadă așa ceva. Nu există condiții egale. Asta ar însemna standarde de securitate socială ca în China și eu nu cred că noi ne dorim astfel de condiții egale. Dacă noi vrem ca Europa să conducă într-o economie socială de piață, Sigur că atunci putem să stăm să așteptăm să facă lumea întreagă acest lucru, dar cel mai bine e să acționăm noi. Dacă Europa uh, va uh, muta povara fiscală de la impozitarea muncii la impozitarea altor domenii a fi, va fi foarte bine și vom reuși să fim lideri. Vreau să răspund la o întrebare a lui Ole. Dacă cetățenii vor plăti? E o întrebare critică. Pentru că sunt două probleme aici. Una este dreptatea, echitatea. Cetățenii plătesc și plătesc din greu. Acest, uh, costurile acestui casino economic. Noi, deputații, nu plătim, deputații europeni nu plătim foarte mult, nu suntem noi afectați de aceste impozite. Toți cetățenii plătesc și plătesc scump. Și întrebarea este dacă noi putem face ca această plată să fie mai corectă și mai eficientă. Deci, în ceea ce privește uh, justiția fiscală este o chestiune cheie, dar trebuie să ne punem și întrebarea dacă taxăm ce trebuie și, într-adevăr, taxarea sectorului financiar care a făcut un profit exagerat și, practic, a scăzut valoarea economiei în loc să aducă plus valoare, cred că nu e vorba aici de o pedeapsă, e vorba doar de dreptate și corectitudine. În al doilea rând, și cred că aici are dreptate, Ole, e vorba de eficiență. Cred că cetățenii vor plăti cât timp primesc valoare în schimbul banilor lor, vor plăti cu uh, bucurie cât timp primesc infrastructură, primesc o economie funcțională. Dar putem noi să ameliorăm acestea? Pot serviciile publice să amelioreze toate aceste lucruri? Da, și cele două sunt legate. Dar dacă vorbim de guvernanță economică, nu putem să ne uh, concentrăm doar pe cheltuielile înțelepte. Trebuie să fim cât putem de stricți ca să ne asigurăm că și uh, colectăm venituri cu înțelepciune. Michael a spus ceva, eu am menționat o raportare de la țară la țară. Iată, încheia aici, este o inovație atât de mare încât trebuie să existe, pentru că noi dorim ca toată lumea să plătească ceea ce datorează. Mulțumesc! Mulțumesc! Ne-am bucurat, cred, să avem o raportare de la țară la țară în toate raporturile. Arlene! Said, and I firstly want to congratulate Cred că s-au spus deja foarte multe lucruri și eu vreau să o felicit pe doamna raportor. Este un document de lucru deja de foarte bună calitate. E adevărat că de mult timp dezbatem în Parlament despre aceste chestiuni. Deja ne aducem aminte despre rezoluția uh, Comisiei de Bugete, apropo de uh, bugetul pentru 2011 și cred că și Comisia noastră trebuie să joace un rol de lider în ce privește aceste noi modalități de uh, finanțare și să vedem cum pot ele să funcționeze. Sunt și eu de acord cu principiul general că poluatorul trebuie să plătească și că ar trebui să modificăm cei care duc greul poverei, poverei fiscale. Și eu, de asemenea, cred că nu contribuabilul trebuie să plătească pentru tot. Deocamdată avem multe instituții care de fapt fac bani de pe urma crizei și nu mi se pare că este normal să se întâmple așa. Deci nici eu nu sunt de acord cu faptul că aici este vorba despre uh, com, pedepse și recompense. Nu! E vorba despre faptul că cei care poartă o anumită vină trebuie să-și asume responsabilitățile și să plătească pentru răul și daunele pe care le-au făcut. De asemenea, trebuie să ne aducem aminte de faptul că contribuabilii au avut de plătit într-un an mai mult decât uh, suma totală a tuturor contribuțiilor uh, uh, pe care le, le plătesc europenii către sistemele lor naționale de impozitare. Vorba despre banii care au fost folosiți pentru a salva mai multe bănci de la faliment. De asemenea, sunt de acord cu ce au spus colegii în ce privește faptul că avem nevoie să păstrăm competitivitatea sectorului nostru european. Bineînțeles că trebuie să fim îndrăzneți și să responsabilizăm mai mult sectorul nostru financiar. Cred că doamna raportoare are dreptate când spune că e o dezbatere uh, care acoperă mai multe domenii și știu că colegii din mai multe comisii se uită cu atenție la uh, această dezbatere. Trebuie însă să vedem exact cum putem să strângem bani pentru a ajuta mai mult uh, țările în curs de dezvoltare. Și să nu uităm că sectorul financiar, din cauza uh, mișcărilor uh, speculative cu uh, obligațiuni, au făcut mult rău în țările în curs de dezvoltare. Tocmai de aceea spun uh, că este nevoie ca acest sector să-și asume responsabilitățile, să dea dovadă de un simț al răspunderii mai uh, ascuțit. Și îmi pare bine că domnul Lambert a vorbit despre ce doresc cetățenii, ce își dorește opinia publică. Mă bucur să constat faptul că de multe ori uh, opinia publică ne ia înainte. Noi acum le cerem nu numai să sprijine salvarea sectorului financiar, subvenționând practic din taxele lor această salvare, și apoi le cerem să accepte faptul că serviciile, mai ales serviciile publice, uh, s-au restrâns foarte mult din cauza uh, deficitelor foarte mari datorită crizei financiare. Deci noi trebuie să putem să dăm un răspuns acelor cetățeni care chiar uh, duc adevărate campanii pentru ca să existe noi mecanisme, mecanisme inovatoare de finanțare. Unii au vorbit aici și despre acele state membre care spun că sunt de acord cu o, o taxă asupra băncilor sau asupra tranzacțiilor financiare, deci sunt acele state membre care uh, pe față spun că sunt de acord, dar nu sunt neapărat uh, de, de, de acord. Și mă gândesc, ce sens are atunci când Regatul Unit spune că uh, ar aplica o taxă asupra băncilor care ar aduce 2,4 miliarde, și pe de altă parte ajut băncile în, pentru sume valoare de 1 miliard, deci până la urmă nu te alegi cu mare lucru în urma aplicării acestor taxe bancare. Nu vreau să fim uh, uh, implicați într-o politică în care cu o mână dăm și cu o alta luăm înapoi. Deci, pe de o parte spunem că da, uh, sectorul bancar ar trebui să dea dovadă de responsabilitate, de simța răspundere și le cerem să plătească pentru ce au făcut și pe de altă parte le dăm bani înapoi într-o altă modalitate. Deci trebuie să fim prudenți, să fim riguroși atunci când uh, alegem uh, opțiunile și trebuie să dăm un răspuns cetățenilor noștri în ce privește aceste obligațiuni și să știm cum vom putea uh, obliga băncile să ramburseze banii pe care au primit. Mulțumesc, Pervan Mulțumesc. Multe dintre lucrurile pe care doream să le spun astăzi au fost deja spuse de antevorbitorii mei, mai ales Filip Lambert și Arlen. Și îi mulțumesc doamnei Podimata pentru prezentarea dumneaei și pentru faptul că dă dovadă de multă ambiție. Suntem aici confruntați cu o chestiune enormă, de fapt acoperă o reformă a politicii fiscale. căci, practic, în afară de uh, taxa pe valoare adăugată, totul va trebui să fie reinventat. Și primul document, primele documente pe care le-am avut, ne arată că metodele inovatoare de finanțare nu țin numai de fiscalitate, ci în general despre posibilitatea de a finanța investițiile indispensabile în Europa. De ce discutăm despre asta mai ales astăzi? Deoarece datoriile publice și datoriile private sunt mult prea mari pentru a permite uh, găsirea de resurse pentru investițiile publice și private. Avem atât de multe provocări în fața noastră, mai ales investițiile pe termen lung, care să ne permită modificarea uh, felului în care trăim și să facem față de asemenea nevoilor populației. Ori, toate aceste lucruri, uh, ca să spun așa, uh, costă bani, bani concreți. De asemenea, ne putem pune întrebări, ca să spun așa, existen existențiale. La ce servește fiscalitatea? Pe de o parte, să obții resurse pentru investiții, investiții necesare, care vor fi făcute în numele colectivității, dar, pe de altă parte, fiscalitatea, impozitele, taxele servesc pentru a redistribui bogăția. Și, personal, am senzația că în Uniunea Europeană acest subiect este aproape unul tabu. Se vorbește cât mai puțin cu putință despre el. Și atunci, eu cred că aceste două obiective pe care tocmai le-am menționat ar trebui să ne ghideze în această dezbatere. Și apoi, apropo de schimbarea uh, principalei mase de impozitare pentru toată fiscalitatea noastră, să nu mai fie o fiscalitate pe mâna de lucru, ci mai degrabă pe uh, resurse și pe instituțiile financiare. Prima măsură, uh, cea despre care s-a vorbit uh, foarte mult, uh, a fost evocat și raportul Clintz, este taxarea tranzacțiilor financiare. Acest raport, despre care a vorbit și Ole Schmidt, conține prevederi care poate ar putea să fie destul de repede aplicate în Uniunea Europeană. Apoi, când vorbim despre taxarea tranzacțiilor financiare, știm că se duc multe uh, lupte în culise. Știm că uh, președinții, primii miniștri pot să fie de acord, dar apoi uh, când ajungi la cei care se vor ocupa concret de acest lucru, la Ministerele de Finanțe, nimeni nu mai vrea să se murdărească pe mâini. Se aduc tot felul de argumente de natură tehnică, argumente împotrivă și noi trebuie să spunem, nu puteți să refuzați o asemenea taxare a tranzacțiilor financiare și o mărire a capitalului propriu și, pe de altă parte, să spuneți că aveți nevoie de noi surse de finanțare pentru economie. Și cred că ar trebui să lansăm și o altă dezbatere, dar n-ar trebui să ne pripim. Trebuie să ne gândim ce vom face cu acești bani pe care îi vom obține în urma taxării tranzacțiilor financiare. Așa numita taxă Tobin ar trebui să fie destinată țărilor în curs de dezvoltare, ar trebui din potrivă să fie folosită pentru proiectele de infrastructură din statele membre, ar trebui să fie constituit un fond care să fie folosit pentru investițiile pe termen lung la scara uh, întregii Uniunii Europene. Eu aș prefera ca banii dintr-o asemenea sursă să fie folosiți pentru refinanțarea bugetului Uniunii Europene, dar aceasta este alegerea mea. Apropo de taxa pe dioxidul de carbon, emisiile de dioxid de carbon, sunt pentru, deoarece am uh, pune pe roate un mecanism care ne-ar permite să să facem economii cu cheltuielile de energie și să luptăm mai bine împotriva schimbărilor climatice. Dar, încă o dată, oare îndeplinim cu această taxă cel de-al doilea obiectiv al fiscalității și anume redistribuirea bogăției sociale? Ei bine, Cred că pentru a îndeplini acest al doilea obiectiv vom avea nevoie de un pilon suplimentar, unul pe care l-am introdus în raportul Clins, din păcate nu a trecut la vot am avea nevoie de un fel de uh, sistem care să fie un scut fiscal. Deci, am avea nevoie de o taxă ecologică care să nu-i penalizeze pe cei mai săraci. Pentru că în familiile cele mai modeste se afectează mulți bani pentru uh, locuință și pentru transport. Și atunci când ai taxa uh, emisiile de dioxid de carbon, ai afectat tocmai uh, aceste familii modeste. Dar, cum spuneam, este o resursă non-neglijabilă de uh, bani proaspeți pentru investițiile de care avem atâta uh, nevoie în Uniunea Europeană. Și eu cred că va rămâne o formă de uh, uh, finanțare inovatoare pentru că deocamdată nu am făcut mare lucru cu ea. Comisia a propus-o de mult timp, dar încă nu există. Apoi, cred că trebuie să revizuim și directiva în ce privește impozitarea economiilor. Și aici pot să existe aspecte noi, mai ales ideea că și trusturile ar trebui să fie uh, vizate de această fiscalitate. Dar cred că sunt tot atâtea lucruri care trebuie adăugate la lunga listă deja menționată în document, documentul de lucru. Mulțumesc, spune do doamna președinte. Am mai primit și alte cereri de lor de cuvânt. Udo, Renaldo. Altcineva? și apoi, bineînțeles, doamna Podimata. Și comisia poate să ne spună părerea sa dacă mai avem timp. Udu acum. Mulțumesc. <coughs> Pot să mă limitez la câteva aspecte, având în vedere că esențialul a fost deja menționat. Dacă datele sunt corecte, atunci Uniunea Europeană, per total, În statele membre, 20 până 30% din uh, produsul social brut a fost, uh, a fost oferite ca salvgaldare. Deci 20-30% nu din buget, ci din produsul social brut. Este vorba așadar despre sume cheltuite în proporție de 16% deja, deci 16% din, tot din produsul social brut, asta în medie. Și atunci, întrebarea, domnule Straițac, nu este cum și dacă cineva trebuie penalizat, ci cât timp vom mai pleca de la premisa că contribuabilul este cel care trebuie să financeze criza. Și ce se va întâmpla cu următoarea criză? Cine va finanța pe aceea când va apărea? Domnule Ștraița, când o să mergem uh, în circumscripția noastră, atunci trebuie să, sau când veți merge circumscripția noastră, veți uh, trebui să explicați de ce azi dimineață când ați băut o cafea, ați cumpărat un ceai, ați cumpărat un suc, de ce uh, plătiți taxe pe cifra de afaceri în momentul în care faceți acest lucru. Și de ce cei care cheltuiesc milioane de euro prin tranzacțiile rapide pe procese de vânzare-cumpărare nu plătesc. Aceștia sunt cei care sunt responsabili de volumul cel mare al tranzacțiilor europene. Putem merge în circumscripția noastră să vedem de ce sunt convinși cetățenii noștri. Dacă aceștia consideră că este corect ca pentru <laughs> o taxe de pentru o ceașcă de cafea și pentru masa de prânz să plătești taxe, dar pentru învârtirea miliarde de euro, nu. Deci trebuie, sigur, să discutăm asta cu cetățenii și o vom și face. Va trebui să facem acest lucru nu pentru că avem în sfârșit un subiect uh, bun, nu ducem lipsă de subiecte, dar trebuie să discutăm cine va plăti viitoarea criză, potențială criză și cine o plătește pe aceasta în curs. Și sunt convins că oamenii sunt interesați de această chestiune peste tot în lume, în special în Uniunea Europeană. Domnul Lamberts a adresat o întrebare. Trebuie să ne asumăm poziția de lider? Eu cred că da. Dar, stimate coleg, pot să spun și cum imaginez eu că se va desfășura asta. Consiliul vine de la întâlnirile internaționale, vine și comisia de la aceleași reuniuni și ne spun. Premisele au fost proaste, nu s-a ajuns la o colaborare, este dificil, ne aflăm într-un impas, pentru că nu știm exact ce trebuie să se întâmple și avem nevoie de încă un studiu care să ne arate de ce este rău dacă nu facem nimic. Deci iată discuțiile de la plenară. Dragi colegi, M-am săturat, nu mai vreau să port astfel de discuții și cred că dacă comisia noastră prețuiește activitatea sa și dacă vrea să reprezinte cetățenii și dacă vrea să le poată raporta cetățenilor, ar trebui să spunem cu toții, nu doar grupul meu politic, stop. Nu mai suntem satisfăcuți de acest demers și portofoliul nostru ne impune altceva. Sunt pentru ca Europa să-și asume rolul de lider, sunt pentru ca Europa să arate că prin mijloace inteligente, prin tehnică și cu curaj putem să oferim un răspuns. Avem nevoie de sprijinul tuturor grupurilor politice de la instituția noastră. Trebuie să colaborăm cu toții la raportul doamnei Podimata. Este, sigur, interesant să constatăm cui îi pasă, cui nu îi pasă, dar în cele din urmă trebuie ca toată lumea să-și aducă un aport constructiv. Trebuie să ajutăm, să ajutăm pe doamna raportor pentru ca Parlamentul să-și poată îndeplini portofoliul. Da, de cetățeni. Mulțumesc. Mulțumesc, spune doamna președinte. Leonard, ai cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că am să pot să fiu succint, deoarece mi se pare că documentul de lucru al doamnei Podimata este excelent, este un bun punct de plecare pentru discuția noastră și multe lucruri au fost deja spuse. Eu aș vrea să adresez o întrebare mai degrabă de natură politică, care ar putea să fie poate o, un punct la intervenția lui uh, Udo. Pe, în zilele de 11 și 12 noiembrie, dacă nu mă înșel, va avea loc uh, summitul G20 la Seul. Și iată ce mă întreb eu. Comisia Europeană și guvernele europene care vor participa la acest summit la Seul vor fi prezenți acolo și mă întreb cu ce mandat vor discuta, din câte știu, despre aceste subiecte, metodele de finanțare inovatoare și, îndeoseb, taxa pe tranzacțiile financiare. Din câte am urmărit eu dezbaterea, mi se pare că pe această temă a, transact, a impozitării tranzacțiilor financiare, fiecare încearcă să-și găsească un alibi. Noi am fi de acord, dar ceilalți nu sunt de acord. Ori se face la nivel global, ori nu poate fi realizată această um, impozitare. Și atunci eu mă întreb, Parlamentul European și comisia noastră însăși, în baza dezbaterii care a avut loc de la începutul mandatului și în baza documentului de lucru a doamnei Podimata, nu am putea să dăm un mandat comisiei și guvernelor europene în vederea uh, summitului G20 pentru ca ei să spună că Europa vrea să-și ia angajamentul de a lucra în mod activ asupra finanțării inovatoare și mai ales asupra uh, impozitării tranzacțiilor financiare. Deci poate că ar fi un bun punct de plecare. Și mai există un alt aspect pe care uh, l-a evocat Udo și mi se pare foarte important. Știm foarte bine că piețele financiare acționează mult mai uh, repede, reacționează mult mai repede decât noi și atunci ce răspuns putem să avem noi față de uh, fenomene foarte dezvoltate, precum uh, flat uh, frequency trading, deci un nou fenomen de, uh, um, care este în evoluție pe piețele financiare. Deci eu nu cred că trebuie să luăm măsuri de pedepsire, dar trebuie să avem un uh, pas înainte în tot ceea ce privește metodele de finanțare pentru a putea anticipa mai bine ce fac piețele financiare, mai bine decât o facem în prezent. Mulțumesc, Antoni. Muchas gracias, muy breve. Yo quiero felicitar también a la ponente. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și eu doresc să o felicit pe doamna raportor pentru un aviz care uh, pică la fix, din trei motive importante. Toate consecințele crizei sunt prezente, Acum avem și o situație economică pe care o cunoașteți și este momentul să creăm economii deschise și globale. În ceea ce privește criza, cred că trebuie să gândim în mod cât mai simplu criza, ne-a arătat care erau problemele. Câteva persoane culegeau beneficiile și uh, restul cetățenilor plăteau costurile și își asumau neajunsurile. Ca să nu se mai repete așa ceva, trebuie să folosim uh, metode reglementative și de asemenea trebuie să avem grijă să nu se mai repete așa ceva și trebuie să folosim și instrumentele fiscale necesare. Riscurile sunt sistemice, deci trebuie să avem și uh, garanții de aceeași natură. Toată lumea trebuie să susțină costurile acestei crize, trebuie să răspundem crizei. În al doilea rând, e vorba de guvernanță economică, ceea ce nu înseamnă doar crearea unui sistem de reguli. E vorba de reguli, într-adevăr, dar trebuie să existe și obiective și trebuie să știm ceea ce dorim. Și dacă vorbim de mijloace, acum mai mult ca niciodată, în Europa știm cât de mult costă această unitate pe plan economic. Se vorbește despre eurobonds, despre euroobligațiuni, trebuie să uh, vedem ce se va întâmpla și trebuie să vedem dacă piața internă va continua să funcționeze, dacă nu va avea loc o optimizare fiscală. Și în această privință trebuie neapărat să uh, ne gândim bine la toate aceste elemente. Și în al treilea rând trebuie să putem să avem un sistem fiscal care să țină pasul cu economia globalizată. Au fost foarte multe schimbări în această economie, trebuie să ne adaptăm. Și sistemul financiar, înainte depindea de tranzacțiile reale. Și atunci el și funcționa pentru că tranzacțiile erau reale, dar acum sistemul financiar are o oarecare autonomie pe lângă produsele reale. Există produse care nu sunt impozitate direct și e foarte greu să menținem echilibrul. Dacă vrem o economie deschisă și globală, trebuie să ținem cont și de costurile finanțării acestei economii și nu putem să uh, spunem că există probleme fiscale și să nu acționăm, pentru că dacă nu acționăm, sistemul nostru nu va fi stabil la nivel mondial și nu vom face față obiectivelor stabilite avem nevoie de noi resurse ca să reușim. Și acum se pune o problemă foarte importantă pentru guvernanța economică. Trebuie să nu uităm că finanțele globale s-au schimbat enorm și că și sistemul fiscal trebuie să țină cont de toate aceste schimbări. Nu trebuie să păstrăm fragmentarea de până acum. Vă mulțumesc! Mulțumesc! După cum am spus mai devreme, și comisia este reprezentată aici. Am... Uh, aș vrea să știu dacă ne puteți spune care este situația care este situația analizei de impact, dar vă rog să nu vorbiți prea mult timp, pentru că vreau să-i dau și doamnei Podimata cuvântul ca să răspundă la toate aceste contribuții interesante. Mulțumesc, doamnă președinte! În primul rând vreau să subliniez că serviciile comisiei sunt foarte active în legătură cu toate aceste uh, instrumente de finanțare inovatoare și ne ocupăm foarte mult de acest subiect. Și vreau să vă amintesc că, după cum a anunțat Comisia în comunicarea sa privind finanțarea uh, sectorului financiar, vom publica această comunicare luna aceasta, de aceea nu mai fac alte comentarii. Mulțumesc, Ani! Yeah, Ευχαριστώ, Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc colegilor mei care au luat cuvântul. Cred că discuția a fost una constructivă. Este foarte clar că aici avem o chestiune care generează reacții diferite, evident, și poți să fii de opinie diferită față de ceilalți. Dar să nu uităm că avem o bază comună pe care putem construi. Am spus acest lucru în introducerea proiectului meu și mulți colegi au făcut referire la acest aspect. Discutăm despre noi instrumente financiare inovatoare și despre noi posibilități de finanțare la, pentru a atinge obiective mari, europene și mondiale. E bine, aceste obiective sunt recunoscute ca atare de toți eurodeputații. Toate aceste probleme sunt subordonate principiului guvernanței economice și discuției eficientizării sectorului financiar. Încă două remarce. Știm cu toții că de fiecare dată când este purtată discuția impozitării la nivel european, atunci apar opinii divergente. Este nevoie de o mai multă coordonare politico-economică la nivel european și în zona euro, dar este posibil să facem acest lucru și fără a lua în calcul chestiunea impozitării? Eu cred că aici avem un vacuum ce trebuie umplut. Trebuie să discutăm încet, încet, despre armonizare, despre colectarea de impozite europene care să ne protejeze în fața crizei economice și financiare. Sunt întreprinse la nivel național reduceri bugetare și uh, bugetul european este supus presiunii și niciun stat membru la discutarea bugetului pentru anul viitor și la discutarea cadrului financiar multianual a solicitat uh, o modificare a, contribuții, a aporturilor bugetare. Și în tot acest timp, obiectivele fixate sunt cât se poate de ambițioase, exemplu pentru strategia 2020 în ceea ce privește protecția mediului și resursele energetice, am dat o rezoluție în urmă cu doi ani. E bine, aceste obiective trebuie finanțate și, din nou, economia europeană va suporta costurile, vor trebui create noi locuri de muncă și, iarăși, iată, vedem că avem un mare semn de întrebare. Cum anume pot fi transpuse în realitate aceste obiective ambițioase? Ei bine, instrumentele financiare inovatoare pot să închidă această lacună. Unii colegi au uh, menționat faptul că nu discutăm doar despre impozitarea sectorului financiar. Trebuie să discutăm și despre euroobligațiuni. Iată, am avea o temă extrem de importantă pusă pe tapet. Trebuie să facem acest lucru, să o punem pe tapet. Și ar trebui totodată să luăm în calcul și mijloacele netradiționale. Mă refer aici la instrumentele inovatoare, care, după părerea mea, nu aduc o împovărare excesivă. Trebuie să creăm premisele pentru ca fiecare individ să aducă aportul în mod echitabil. Discutăm despre faptul că există actori care nu suportă nicio impozitare acum. Și, din păcate, cetățenii sunt cei care suportă cea mai mare parte a cheltuielor rezultate din criza economică. ar trebui să ținem cont de faptul că în ultimele decenii studiile ne arată că tranzacțiile financiare sunt cele care într-adevăr au crescut rapid. Această creștere exacerbată a tranzacțiilor nu s-a tradus ca atare în evoluția și dezvoltarea economiei globale. Nu aș dori să împovărăm cu impozite pe cei care deja sunt suficient de împo- împovărați. Nu. Este vorba pur și simplu despre uh, recunoașterea unei noi nevoi financiare și despre tratarea acesteia în mod echitabil. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Închidem dezbaterea. Mă bucur că ne-am încadrat în timp și că am putut să facem acest lucru. Pe 9 noiembrie vom analiza proiectul de raport. Pe 12 noiembrie, să sperăm, va fi termenul de depunere a amendamentelor. Vom discuta pe 30 noiembrie și vom lua în calcul uh, o nouă depunere a amendamentelor pe 24 ianuarie pentru a vota apoi la ECOR pe 25 uh, ianuarie la comisia noastră și în februarie 2 la plenară. Acesta este calendarul și, desigur, uh, depinde de evoluția raportului doamnei Podimata. Cu siguranță avem o sumedenie de idei de tratat. Vă mulțumesc. Suspendăm reuniunea până în această după-amiază.